Good morning, everybody. Uh, welcome to the uh, third session of our meeting. Um, Bună dimineața Bine ați venit la uh, sesiunea noastră de astăzi. Uh, sesiunea este transmisă și pe internet, deci salutăm și pe cei uh, care ne ascultă online, așa de matinal. Vom începe dimineața cu lansarea unui alt proiect de aviz pentru Comisia pentru Comerț Internațional, un raport din proprie inițiativă a lor privind relațiile dintre Uniunea Europeană și China. Este un titlu interesant și poate puțin controversat. UE și China, un dezechilibru comercial cu semnul întrebării. O să vedem care este problema cu acest semnal întrebării. Martin Lockegaard este raportorul pentru acest uh, dosar. O să-i dau cuvântul imediat pentru că știu că se grăbește să prindă trenul. Cu siguranță va continua cineva în locul lui. Doamna Sanalova uh, este raportor din umbră pentru socialiști. Doamna Șademosa, Necia, doamna Rulă, din nou, se ocupă de multe dosare. Eu țin locul doamnei Muclachin, care este la Londra, uh, și îl salut și pe domnul Trandefilidis fără alte introduceri, la cuvântul raportorului pentru a ne spune uh, care este baza avizului său. Domnul Lockegaard. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc celor care participă la această reuniune. Pentru început o să uh, vă răspund la întrebare. Mie chiar îmi place acest uh, semn de întrebare din titlu, domnule președinte, pentru că mi se pare că stabilește contextul uh, pentru ceea ce va urma și este uh, un subiect foarte important. De asemenea, o competență nouă pentru comisia noastră. Deci, uh, sunt destul de entuziast vis-a-vis -vis de acest uh, titlu. Subiectul acoperit de aviz este destul de vast. Am uh, încercat să realizez și o prioritizare raportori și să ajung la un echilibru în uh, lucrările la acest aviz. China și-a deschis uh, piețele pentru noi în ultimii 10 ani, după ce a devenit membru al uh, Organizației Mondiale a Comerțului, dar rămâne o provocare principală atât în ceea ce privește sprijinul de stat acordat de China propriilor companii, cât și în ceea ce privește barierele oricum mai ascunse care există în fața comerțului. Ehm, acest echilibru înseamnă să, găse, să recunoști meritele Chinei pe de o parte și pe de altă parte să încurajezi uh, și să debărâm uh, obstacolele din fața comerțului european. Este un subiect delicat socializare este o nouă competență pentru noi și trebuie să ne găsim noi înșine poziția la acest uh, subiect. Formularea raportului este destul de directă, a fost o alegere deliberată din partea mea. Este esențial ca IMCO să aibă o poziție clară în acest dosar și am observat ieri, domnule președinte, ca și dumneavoastră a spus că e un uh, subiect crucial care nu trebuie rezervat doar diplomaților, ci și experților în barierele comerciale. Ați uh, spus că un coleg zicea că suntem uh, lider mondial în tehnologia comercială pe piața internă și sunt absolut de acord noi cunoaștem complexitatea problemei și este esențial să ne implicăm și să avem o poziție clară, după cum am spus. Câteva cuvinte vis-a-vis de conținut acum. Fără a intra în prea multe detalii, la aliniatul 1 sub, se subliniază uh, ideile generale ale subiectului. Vedeți că acordul de liber schimb este menționat sau uh, purta discuții cu experții și consilierii în acest sens, dar până la urmă am ales să menționez totuși acest lucru. Alinatul al doilea sugerează două întâlniri pe an și nu doar una, cum se întâmplă astăzi. Și aspectele cele mai importante sunt uh, subliniate și ele la sfârșitul celui de-al doilea aliniat. Apoi, alinatele 3 până la 6 sunt descrieri mai detaliate ale elementelor pe care ar trebui să ne axăm iar ordinea în care acestea sunt menționate uh, nu este una întâmplătoare. Uh, este felul în care am sugerat eu o prioritizare a acestor elemente și ea se bazează pe discuțiile cu mai mulți experți înainte de redactarea avizului. După cum am menționat la început, raportorul are de făcut alegeri dificile datorită limitărilor de spațiu. De aceea aștept cu plăcere amendamentele dumneavoastră. Am chiar și eu câteva de depus, unul referitor la materiile prime, printre altele. Pentru că nu am reușit să acopăr acest uh, subiect uh, în acest uh, spațiu. O să mă opresc aici Deși aș mai avea multe de spus, aștept cu plăcere contribuțiile dumneavoastră și, după cum ați spus, colegul meu, domnul Kreutzmann, va închide discuțiile și sunt convins că va face o treabă excelentă. Vă mulțumesc! Președintele, vă mulțumim pentru un uh, aviz uh, foarte bine structurat. Cred că ați uh, acoperit foarte multe aspecte cheie și o să vedeți că feedback-ul va fi unul bun, chiar dacă dumneavoastră trebuie să plecați. Haideți să începem o rundă de discuții cu raportorii din umbră. Este cineva de la PP aici? Doamna Șaldemosa, vă rog să luați cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Deși dezbaterea de ieri a fost foarte animată când am vorbit în uh, engleză, astăzi voi vorbi în daneză pentru că și raportorul este danez. Sper că nu vă, vă deranjează am promis că voi uh, prezenta um, viziunea raportoarei noastre din umbră. Este pe drum spre China acum, fiind în delegația pentru relațiile cu China și i-a părut foarte rău că nu poate, n-a putut să fie astăzi aici. I-a părut o coincidență nefericită ca tocmai când lucrăm la acest subiect atât de important, ea să nu fie aici. Uh, ar trebui să mulțumesc domnului Lockegaard pentru un raport foarte bun pe care, în gen, la care în linii generale subscrie. Mi se pare un, uh, important ca unele dintre aceste subiecte să fie tratate mai uh, specific. Întregul subiect al uh, drepturilor de proprietate intelectuală este important pentru ea nu doar uh, ideea ca atare, ci faptul că subiectul nu este bine gestionat în China. Mi se pare problematică metoda în care uh, companiile europene uh, pot să descopere date despre cele chineze și cred că ar trebui să ne concentrăm mai mult asupra acestui aspect. Uh, iar uh, măsurile informațiile de încredere despre companii sunt iarăși un lucru care are nevoie de uh, mai multe eforturi. De asemenea, mărcile comerciale ar trebui tratate mai în detaliu în uh, raport și nevoia de a consolida siguranța produselor atunci când vine vorba de produsele chinezești. După cum am spus, există un dialog în uh, desfășurare, dar ea crede că zona ar trebui uh, consolidată. Este mulțumită de munca noastră și așteaptă cu nerăbdare să mai colaborați. Mulțumesc, domnule președintele. Cred că voi uh, continua eu, pentru că doamna Ruiule văd că nu este aici. eu am notele doamnei McClarkin. Cred că accentul pe care l-a pus pe raport, raportorul pe nevoia de a uh, integra China în mod uh, reușit în sistemul uh, de com comerțului internațional este esențial și vom câștiga avantaje economice și politice făcând acest lucru. Prin urmare, mă bucur că susțineți această linie. Cred că uh, sunt de acord cu majoritatea recomandărilor centrale, dar uh, sunt necesare câteva nuanțe. Mi se pare că este într-adevăr important ca uh, în cadrul construirii acestei relații să ne asigurăm că uh, îi criticăm constructiv pe chinezi în ceea ce privește practicile economice acceptabile, uh, tratarea problemelor de corupție, guvernanța corporativă și ați uh, adus puțin în discuție aceste probleme în cadrul investițiilor, dar ar trebui să găsim aici un echilibru, mai ales cu privire la chestiuni despre care știu că doamna Uh, Șaldemosa este, uh, ține foarte mult uh, la ideile sale, cum ar fi siguranța consumatorilor, de pildă. Autoritățile centrale um, chineze sunt conștiente de problema privind siguranța produselor, de pildă, și știu cât de important este ca produsele lor să fie sigure. În același mod, la fel cum am discutat ieri despre barierele comerciale, cred că trebuie să se ajungă un acord la, uh, în ceea ce privește politicile bazate pe uh, dovezi în domenii precum uh, siguranța produselor. Ați notat aici alinierea standardelor chinezești cu standardele uh, internaționale. Eu aș spune că este esențial ca uh, China să devină un actor în uh, luarea deciziilor uh, de standarde internaționale. Uh, de exemplu la autoturisme. Faptul că au propriile standarde pentru emisii ar uh, reprezenta o barieră pentru importarea de uh, produse și introducerea lor în uh, sistemul internațional de comerț. Cred că este face parte din ideea și relația generală și ar fi o idee mai constructivă decât aceea de a critica faptul uh, că există un dezechilibru uh, comercial Cred că dezechilibrul vine din faptul că economia lor crește foarte repede pe o bază total diferită și având o abordare total diferită de Europa și ea vrea să intre în sistemul uh, comerțului internațional. De aceea integrarea trebuie să se facă mm, în mod combinat. Mi se pare mai degrabă o recunoaștere a realității decât uh, o critică. Viza de drepturile de proprietate intelectuală sunt de acord cu doamna Șaldemose. Este interesant felul în care chinezii uh, exploatează uh, fără să ezite protecția drepturilor de proprietate intelectuală. Există o uh, companie care pretinde să fie să fi brevetat mai multe invenții într-un an decât orice altă companie din lume. Deci știu care este valoarea acestor drepturi și trebuie să ne asigurăm că această abordare găsește echilibrul corect. Și, în sfârșit, cred că parte din uh, ideea de a integra uh, China în sistemul comercial uh, internațional se referă nu doar la metode de comercializare, ci la încurajarea schimburilor științifice și culturale și tuturor schimburilor de acest gen. Mi se pare un lucru esențial pentru întărirea acestei politici și cred că ar trebui să menționăm acest lucru în mod special, fiindcă e vorba de un raport foarte amplu și ar participa și această idee la contribuția uh, generală uh, cred că um, vom putea colabora în acest sens. Doamna McClarkin va depune niște uh, amendamente în acest sens. Doamna Ivanova este acolo. Acum aici? Vreți să luați acum cuvântul sau îl lăsăm pe domnul Trendefilitis și după aceea? Domnule Trandafiriz, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Nu eu sunt uh, raportor din umbră, ci domnul De Jong este, dar vreau să mulțumesc raportorului și să spun că domnul De Jong, foarte interesat de acest subiect, mai ales de drepturile de proprietate intelectuală, va analiza avizul în detaliu și va lucra cu raportorul în viitor. Vă mulțumesc foarte mult. Și doamna Ivanova, din partea PPE. Voi încerca să vorbesc în bulgară de data aceasta. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt raportor din umbră pentru acest dosar și mi se pare un subiect foarte interesant. Ca uh, președinte președinte adjunct al delegației pentru China, pot să vă spun că ne implicăm în mod activ în discutarea și analiza lipsei de echilibru în comerțul dintre Uniunea Europeană și China. Aș dori să-i mulțumesc colegului nostru pentru munca sa, pentru propunerile excelente incluse în um, proiectul de aviz prezentat și aș vrea să mă opresc la două aspecte Poate că ați uh, discutat deja despre ele, dar eu am întârziat puțin. Primul este extrem de important și se referă la cursul de schimb valutar pentru yuan, moneda chinezească. Aceasta nu este problema majoră, dar este totuși o problemă care afectează într-o anumită măsură uh, dezechilibrele comerciale dintre Uniunea Europeană și China. Și a doua problemă importantă, care a fost, uh, de fapt, menționată, dar ar uh, merita să fie detaliată mai mult, este problema protecționismului cred că cel mai periculos ar fi dacă ambele părți s-ar uh, angaja în măsuri de protecționism. Uniunea Europeană pe de o parte și China pe de altă parte, pentru că astfel nu am face decât să exacerbăm problemele în loc să le soluționăm. Cred că este important să urmăm o linie pozitivă așa cum am încercat să facem și în cadrul delegației pentru China. Și această linie pozitivă este evidentă în proiectul de aviz, de aceea mulțumesc încă o dată colegului și urez succes. Președintele, vă mulțumim. Uh, văd că și doamna Știle uh, a spus că vrea să ia cuvântul. Și dacă doriți și alții să interveniți, aveți ocazia. Doamna Ștaile, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și antevorbitorilor mei. Sunt uh, de acord cu standardele, cu problema standardelor și dumneavoastră vorbeați despre comerțul uh, dezechilibrat, dar trebuie să ne gândim și la creșterea și la bogăția economică a Chinei, uh, pentru că asta înseamnă că și bunurile și serviciile noastre au uh, un loc pe cea mai mare piață economică din lume. Sunt de acord și cu, problemele, cu subiectul problemelor de siguranță a produselor și cred că este important să păstrăm un dialog cu autoritățile chineze. La fel, problema pirateriei și a contrafacerii este importantă. Uh, Problema gestionării lanțului de aprovizionare și a chestiunilor juridice de piață uh, sunt uh, și ele importante, deși nu au fost uh, discutate prea mult. Dar salut raportul redactat de raportor și aștept să lucrăm cu interes la el pentru a ne asigura că suntem un partener implicat în relația cu China, iar în viitor dialogul și discuțiile vor continua. Mulțumesc! Thank you very much, Mrs. Tyler. Any other... Vă mulțumesc, doamna Steiler. Dorește altcineva să ia cuvântul? Dacă nu, îmi cer scuze că nu i-am spus înainte bun venit reprezentantului Comisiei de la DigiTrade. Cred că este vorba de domnul Nils Iuca Jacobsen. Nu știu dacă dorește să ia cuvântul. sunteți bineveniți să luați cuvântul dacă doriți să faceți acest lucru. Ok, văd că doriți doar să observați ceea ce se discută. Foarte bine. Domnul Lockhart a trebuit să plece și văd că domnul Kreutzmann este adâncit într-o conversație. Poate reușește să se desprindă de conversație. Da, am uh, luat notă de toate cele spuse. Voi transmite aceste lucruri uh, domnului Lockegaard. iar desigur, va încerca să-și îmbunătățească avizul și cam atât doresc să spun. Am văzut că drepturile de proprietate intelectuală sunt uh, importante, uh, calitatea produselor și așa mai departe. Este vorba de lucruri care sunt foarte bine cunoscute, sunt importante și în Europa, nu doar în China Deci voi transmite toate aceste informații domnului Lockegaard. Vă mulțumesc foarte mult. Well, we had anticipated a slightly longer and more intense... Am uh, crezut că vom avea o dezbatere mai lungă pe marginea acestei uh, teme, deoarece um, votul era planificat pentru ora 10, așadar îmi cer scuze, dar vom suspenda ședința până la 5 fără 10. La ora 10 vom vota apoi. Apoi, după voturi, vom avea o discuție despre roamingul în uh, interiorul Uniunii Europene. Comisia ne va face o prezentare pe marginea acestei teme și apoi ni se va prezenta munca Comisiei pe marginea responsabilizării consumatorilor. Este o temă foarte relevantă pentru multe din politicile cu care ne preocupăm noi. Deci ar fi bine dacă cât mai multă lume ar fi uh, prezentă. Deci aștept să ne revedem la 5 înainte, la, la 10 fără 5. Vă mulțumesc! și eu pentru abordarea Haideți să începem din nou. S-a deschis votul din nou. la amendamentul 32. Domnului s-a deschis votul la amendamentul 32. S-a deschis votul. A fost adoptat 19 pentru 17 împotriva. Trecem la deschis votul. A fost ado- adoptat. Amendamentul 57, domnii Maier și Schwab. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Amendamentul de compromis 10. Cine este pentru? Împotriva? raportul. Trecem la amendamentul 69 al doamnei Corața Bild. Cine stă pentru? So we look forward to și așteptăm ca dumneavoastră să apărați poziția în fața Comisiei de Afaceri Juridice. Trecem mai departe la votul avizului pentru Comisia Econ cu privire la viitorul taxei pe valoare adăugată. Raportoare este doamna Ivanova. Doriți să spuneți ceva înainte de vot? Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru reacția rapidă și eficientă în uh, perioada scurtă de timp a patra dispoziție. Vreau să mulțumesc secretariatului și în special consilierei de la PP, Teresa Pinto, pentru munca excelentă. Mulțumesc. Președintele, mulțumim, doamnă raportor. Să trecem atunci la votul avizului. Amendamentul de compromis numărul 1. Cine e pentru? împotriva, în mod clar se aprobă. Trecem atunci la compromisul 2. Amendamentul de compromis 2, cine este pentru, împotriva, se aprobă. Amendamentul 12 atunci. Cine e pentru, împotriva, se adoptă. 13 al domnului Canfan. Se deschide votul la amendamentul 13. Se închide votul. Se aprobă cu 18 voturi pentru 14 împotriva. Amendamentul 25 din partea domnului Canfan. Deschidem votul. se aprobă cu 22 de voturi la 13. Amendamentul 15 al domnului De Jong. Cine e pentru? Împotrivă? În mod clar s-a aprobat. Amendamentul de compromis 3. Cine e pentru? Împotrivă? Se aprobă. Trecem atunci la 22 și 23 sunt amendamente identice, ca adăugire. Cine e pentru aceste amendamente etice. Cine împotrivă? În mod clar s-au respins. Amendamentul de compromis numărul 4. Cine e pentru? Împotrivă? Se aprobă. Amendamentul 26 din partea domnului Bușoi. Cine e pentru? Împotrivă? Se aprobă. Amendamentul 27 al domnului Bușoi. Cine e pentru? Împotrivă? Se aprobă. Amendamentul de compromis 5. Se deschide votul la amendamentul de compromis 5. Se închide votul. Se aprobă cu 20 de voturi pentru și 11 împotrivă. Amendamentul 31 al domnului Van Gogh, ca adăugire la amendamentul de compromis, se deschide votul la 31. la amendamentul 32 al domnului Arias. Cine este pentru? Împotrivă? Se aprobă. Amendamentul 33 al raportoarei. Pentru? Împotrivă? Se aprobă. Amendamentul 35 al domnului Canfe Cine e pentru? Împotrivă? În mod clar s-a respins. Amendamentul 37 al domnului Han Compromis 6. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Se aprobă. Trecem atunci la amendamentul 44 al doamnei Gal Pels. Cine e pentru? Împotrivă? Se aprobă. Amendamentul de compromis 7. Cine e pentru? Împotrivă? Se aprobă. Amendamentul de compromis 8. Cine e pentru? Împotrivă? S-a aprobat. Trecem atunci la amendamentul 55. Scuze că m-am rătăcit puțin. Amendamentul 55, am deschis votul. S-a deschis votul, s-a închis votul, s-a respins. Amendamentul 56 al doamnei Galo și doamnei Tun. S-a deschis votul la 56. 28 al domnului De Jong. Cine pentru? Împotrivă? Se aprobă. Amendamentul 59. Cine e pentru? Cred că trebuie să deschidem votul electronic la 59. Se închide votul. S-a respins. Amendamentul 60 al domnului Tarabella. Cine se deschide votul la amendamentul 60. s-a respins. Amendamentul 61 al domnului Bușoi, cine e pentru, cine e împotrivă, mod clar s-a aprobat. Trecem atunci la vot cu privire la proiectul de aviz în ansamblu, cu vot electronic. Se deschide votul în legătură cu proiectul de aviz pe ansamblu. se aprobă cu 31 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și 5 abțineri. Mulțumim foarte mult, doamna Ivanova. Felicitări și așteptăm să apară în fața Comisiei cu în acest aviz. Ultimul vot în această dimineață este în legătură cu bugetul. Raportul domnul Cozușnic este prezent. Doriți să ne prezentați informațiile cele mai recente în legătură cu chestiuni legate de buget, domnule raportor? Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Mai întâi aș dori să mulțumesc tuturor pentru cooperare. În ce privește bugetul, este un subiect care a fost discutat de toate comisiile, iar amendamentele din comisia noastră, cred că toată lumea sprijină ideea de bază că trebuie să unele dubii în legătură cu amendamentele domnului Kreutzmann, dar m-am mai gândit și cred că pot să sprijin și amendamentele dumnealui. Deci mulțumesc încă o dată tuturor. Vă uh, thank you very much, președintele. Mulțumesc foarte mult. Știu că sunt și reprezentanții comisiei care 6 al doamnei Sheldon să le precizez cu numărul vreau să spun este sugestie sau propunere abia acum, când trebuie să votăm și nu mai avem timp să discutăm în amănunt. Din câte înțeleg, ați propus aici uh, aveți aici acea propunere de 1,4 milioane uh, pe care o solicită și Comisia în amendamentul său. Cred că acesta, la asta se referea întrebarea Comisiei. Dar sigur, Mulțumesc, mă rog, al doilea punct acum. Mulțumesc, eu sunt responsabil pentru uh, formul privind uh, piața unică. Uh, vă mulțumim pentru organizarea acestui eveniment. Uh, sigur că este, am ajuns deja la partea dificilă a organizării. Vreau doar să fac o mică clarificare. Domnul comisar Barnier a anunțat că anul viitor vrea să organizeze puțin acest forum în 27 state membre în aceeași săptămână în paralel. Astfel am putea să mergem mai aproape de cetățeni și apoi, peste un alt an, să se organizeze un forum mare într-un stat membru. Este doar o, o descriere a acestui punct pentru a înțelege cum se va organiza embarrassing decât... Mie mi s-a părut puțin jenant faptul că Comisia nu a contactat raportorul înainte să aducă aceste întrebări în discuție și mi se pare puțin târziu că o fac acum. Sunt de acord cu ideile lor, dar mă întreb de ce ele apar atât de târziu. nu știu. Bănuiesc că din uh, cauza calendarului bugetului și pentru că am avut foarte puțin timp să-l discutăm din acest punct de vedere, deci raportorul a avut foarte mult de lucru și prea puțini membri au fost aici. Evident, este prima rundă a discuțiilor privind bugetul. Dosarul merge în Comisia pentru Bugete și se va întoarce la noi pentru uh, vizul final, nu? acceptăm observațiile și anul viitor va trebui să analizăm calendarul și procedurile pentru buget pentru a ne asigura că avem o discuție integrală. Este primul ciclu al noii proceduri bugetare, deci încă încercăm să descoperim cum să mergem mai departe fără a avea prea multe cunoștințe din trecut. Haideți acum să parcurgem liniile bugetare și observațiile vis-a-vis -vis de acestea. Dacă avem nevoie de instrucțiuni de la raportor, o să ni le dea la momentul respectiv. Supun atunci la vot linia bugetară 7.000. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Linia bugetară 7.001. Cine este pentru, cine este împotrivă? cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Deci 7003 este caduc fără amendamentul oral. Acum 7004. Ne avem un amendament oral al domnului Kreutzmann, cred, da? Stefan, am cer scuze, vrei să iei cuvântul? Da, foarte scurt aș dori să mulțumesc IMCO pentru că s-a concentrat din nou pe supravegherea pieței. Aveți un istoric foarte bun în acest sens. Și, foarte scurt, Comisia susține din tot sufletul amendamentul oral al domnului Kreutzmann, pentru că, din punctul nostru de vedere, astfel, uh, punerea în aplicare uh, operațională a proiectului pilot este mult mai fezabilă. Mulțumesc, domnule președinte. ce este uh, vorba în amendamentul Kreutzmann? Bun, toată lumea are o copie, înțeleg. În urmare, îl supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Deci, 7004 devine caduc. Cu aceasta am încheiat uh, votul privind bugetul. Dorește reprezentantul Comisiei să facă acest sens. Dacă nu, mulțumesc. Mulțumim domnului Cozucinic pentru primul uh, său uh, raport pentru noi. Va trebui să continuăm lucrările cu Comisia pentru Bugete. Rog pe toată lumea care nu rămâne la următoarea prezentare foarte importantă privind roamingul să plece în liniște, după care voi uh, da cuvântul raportorului. Deci, uh, suspendăm ședința câteva minute să pregătim prezentarea. Brian. So, ladies and gentlemen, can we move on then to... Um... Doamnelor și domnilor, haideți să trecem mai departe la următorul punct important de pe ordinea de zi, uh, prin care deschidem lucrările la un uh, dosar legislativ foarte important, de mare uh, importanță și pentru consumatorii europeni, și anume form, uh, propunerea pentru un regulament legat de roamingul uh, de voce și de date în rețelele publice de comunicații electronice. Probabil că mulți dintre voi ați lucrat la cele două pachete de servicii de roaming anterioare, unde am lucrat în parteneriat cu Comisia ITRE, Comisia uh, de Fond, pentru problemele legate de consumatori, iar acum începem uh, lucrarea cu doamna Cohala, care este raportoarea. Înțeleg că Comisia pentru uh, Industrie urmează să numească un raportor. Ieri a ascultat și ei prezentarea domnului Tarava, pe care o vom vedea și domnul Tarava, îmi cer scuze, spune președintele, prezentarea pe care o vom auzi și noi imediat. <coughs> privind evaluarea impactului uh, revizuirii regulamentului privind roamingul. Este un, un dosar de care am început să ne ocupăm încă din 2009, înainte de a începe lucrul la propunere și tocmai asta vom face acum. Domnul Tarava, o să vă rog să faceți această prezentare a evaluării impactului. Cred că în mape aveți și o copie a acestei prezentări după care o să rog pe doamna Cohala, raport raportoarea noastră să facă câteva observații și voi deschide discuțiile cu raportorii din umbră. Nu știu însă dacă s-au numit raportori din umbră încă, dar oricine dorește să contribuie va putea să facă acest lucru. Cred că putem rezerva o oră pentru acest subiect și, fără alte introduceri, îl invit pe domnul uh, Tarabas să înceapă prezentarea. Aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Uh, good morning, everybody. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Mă bucură faptul că pot să fiu astăzi aici să vă prezint propunerea noastră pentru revizuirea regulamentului referitor la roaming, um, propunere datată la începutul lunii iulie. După cum am spus, intenția mea este să uh, vă explic motivele noastre uh, de ce am făcut această propunere și să vă spun care, care este impactul estimat de noi uh, al, uh, al, propunerii noastre legate de uh, roaming. Înainte de a intra în detaliile analizei de impact, ar fi bine dacă am începe prin a explica puțin, a da câteva date de piața roamingului și care este situația competitivă pe această piață în acest moment. Când uh, discutăm despre piața roaming în Uniunea Europeană, ne referim la o piață de aproximativ 5 miliarde de euro și veniturile de roaming reprezintă aproximativ 4% din uh, veniturile telefoniei mobile pentru operatorii de pe această piață. Dacă este să separăm diferitele servicii de roaming, Vedeți aici că serviciile de voce reprezintă o majoritate vastă a acestor venituri. Este vorba de 71% din serviciile de roaming sunt servicii de voce. Ceea ce este interesant însă o reprezintă partea uh, care revine uh, datelor. În acest moment se estimează că este vorba de 20%, dar acest procent crește foarte repede și piața pentru roamingul de date va deveni din ce în ce mai importantă în, uh, în anii care urmează. Acum, câteva cuvinte despre procesul de revizuire. Um, Regula, uh, regulamentul uh, actual cere Comisiei să a cerut Comisiei să, re- să, să îndeplinească procesul de revizuire până la sfârșitul lunii iunie 2012. Uh, am început deja din februarie procesul de consultare a actorilor implicați și pe baza acestui proces am formulat niște opțiuni de reglementare, le-am uh, analizat uh, îndeaproape și pe baza acestora ne-am uh, uh formulat opțiunile. În urma acestui, uh, acestui proces, la începutul lunii iulie am redactat această nouă uh, propunere. Dacă este să analizăm mai îndeaproape situația concurenții, concurențială de pe această piață, să vedem uh, care au fost efectele regulamentului actual pentru consumatori, consumatorii europeni, situația este următoare. În primul rând, este bine de știut că uh, dacă operatorii au respectat um, prevederile și cerințele regulamentului referitor la roaming, lucru care a dus la reducerea prețurilor. Este o veste foarte bună pentru consumatori. Pe de altă parte, deși prețurile au fost reduse, ele rămân în această zonă, în apropierea um, plafanelor impuse prin uh, regulament. Și este o concluzie foarte clară din acest punct de vedere. Această concluzie este sprijinită de toți uh, actorii, cu toții sunt de părere că competiția nu se află într-o situație optimă și există în continuare probleme structurale. Putem să vedem acest lucru și uh, reflectat de evoluția uh, prețurilor. Acest prim uh, grafic uh, reprezintă evoluția prețurilor de uh, roaming și vedeți foarte bine prețurile reale sunt toate foarte apropiate de aceste uh, plafoane impuse prin regulament. De fapt, uh, aceste uh, plafoane au devenit mai degrabă Um, punctul de plecare pentru, aceste, pentru prețurile reale. Apoi, pe următorul grafic, vedeți care este situația cu prețurile pentru traficul de date. Există diferite cote de la, începând din anul 2007, de la sfârșitul anului 2007, și pe... Poate nu se înțelege foarte bine acest grafic, voi încerca să, ex... să, să explic. Primele două linii reprezintă prețurile de vânzare și ultimele două linii reprezintă prețurile um, en Și deși se vede tendința reducerii prețurilor, vedeți că prețurile uh, vânzărilor en au, au scăzut cel mai uh, puternic. Plafonul uh, actual este de 15 cenți, însă există o dinamică competitivă și prețurile uh, de piață sunt mult mai reduse de fapt. În același timp, prețurile de vânzare uh, cu amănântul au rămas foarte ridicate. În medie, uh, consumatorii plătesc uh, mai mult de un euro pe megabit pentru transferul de date și pentru alte categorii de transfer de date, prețul este chiar de uh, mai mult de 2 euro pe megabit. Deci, în anumite domenii, prețul a crescut astfel încât operatorii uh, înregistrează uh, profituri foarte uh, mari din transferul de date în roaming. Următorul um, diapozitiv arată care sunt costurile reale pentru serviciile de roaming și aceste cifre provin de la BEREC, Autoritatea Europeană de reglementarea acestei uh, piețe și această autoritate a estimat um, pe lângă prețuri și structura um, structura apelurilor făcute. Și pentru un apel în roaming, de fapt, costul uh, real Uh, se află undeva între 5 uh, și 8 eurocenți. Pentru un SMS este vorba de uh, un cost între 1,4 și 2 eurocenți. Și acum pentru transferul de date se estimează că costul este, se află undeva între 8,5 și 12 eurocenți. Deci dacă plătești pentru un megabit 1 euro în loc de maxim 12 eurocenți, vedeți că este vorba de o diferență imensă. Dacă este să vedem care sunt principalele obstacole în fața uh, competiției, aceasta ar putea fi împărțită în trei categorii. Există obstacole strategice, obstacole legate de reglementare și uh, obstacole structurale. Analiza de impact ne-a permis să identificăm uh, cu precizie care sunt caracteristicile pieței, pieței de roaming și care, care sunt cauzele pentru uh, nefuncționarea uh, adecvată a acestei piețe. Este vorba de lucruri um, atât de partea um, vânzărilor în gro, cât și a vânzărilor cu amănuntul. De partea vânzărilor cu amănuntul. Nu există prea multe opțiuni. În primul rând, uh, deoarece roamingul uh, reprezintă doar o componentă a unui pachet mai larg de servicii mobile și în plus există o lipsă de uh, transparență, compararea diferitelor oferte durează, pentru acest lucru ai nevoie de foarte mult timp și uh, roamingul reprezintă doar o, o componentă din uh, pachetul de servicii oferit. Deci este foarte dificil pentru un consumator să își dea seama care sunt prețurile de roaming reale. Noi credem că această situație s-ar putea modifica dacă serviciile de roaming ar putea fi puse la dispoziție ca un serviciu separat de uh, serviciile uh, domestice de telefonie mobilă. Acum, dacă este să vedem care este situația la cu vânzările ongro, um, excluderea operatorilor de rețele mobile virtuale duce la uh, reducerea marginilor de profit și astfel uh, operatorii de mici dimensiuni întâmpină uh, dificultăți în uh, intrarea pe piață, deoarece uh, nu pot negocia prețuri foarte bune pentru aceste transferuri de date și atunci trebuie să cumpere aceste servicii de la alți operatori dacă doresc să intre pe o piață internă. și prețurile pe care le pot obține se află de obicei deasupra plafonelor impuse de regulament. Și situația concurențială este agravată de uh, faptul că nu există o alternativă la aceste servicii de roaming. Există însă uh, alternative, există uh, opțiuni legate de tehnologii, tehnologia wireless și alte opțiuni, însă aceste tehnologii sunt mult mai complicate față de tehnologia roamingul. Tehnologia roaming este foarte simplă și dacă apelezi la alte tehnologii, acestea sunt mult mai uh, complicate. Drept urmare, alternativele existente până la urmă nu au dus la exercitarea de presiuni asupra operatorilor de rețele mobile. Din, din potrivă, ele au reprezentat, uh, de fapt nu au, nu au schimbat de, deloc uh, dinamica competițională pe această piață. Pe baza tuturor acestor uh, informații, noi am înaintat o propunere care, după uh, părerea noastră, oferă o abordare pro-competitivă și va rezolva toate aceste probleme structurale despre care am uh, discutat. Am putea spune că este vorba de o abordare dublă. În primul rând, am introdus un număr de elemente structurale care consolidează opțiunile consumatorilor în ceea ce privește serviciile de roaming – și oferă posibilitatea de a, de a intra pe piața unor noi operatori. În același timp, propunem continuarea politicii de plafonare a prețurilor pentru o perioadă de tranziție până când aceste măsuri, până când măsurile structurale vor fi puse în aplicare în totalitate și până când acestea vor aduce concurență pe această piață. Deci propunem să continuăm uh, plafonarea uh, prețurilor pentru a asigura și a proteja interesele consumatorilor. Există un nou element. Propunem, uh, de exemplu, plafonarea prețurilor și pentru transferul de date. Am văzut că există o diferență foarte mare între costurile reale și costurile de vânzare. Dacă este să intrăm în mai multe detalii legate de măsurile structurale, în primul rând, trebuie să ne asigurăm că piața este deschisă pentru tot felul de uh, operatori. Trebuie să creăm această posibilitate de a exista o concurență între diferiții operatori de pe această piață și, în acest punct de vedere, operatorii uh, rețelelor mobile care există în acest moment pe piață trebuie să ofere acces la rețelele lor unor operatori alternativi și trebuie să existe uh, un acces la uh, prețuri uh, regulate. Și acest lucru ar trebui să asigure uh, competitivitatea pe această piață. Din punctul de vedere al consumatorilor, trebuie să punem mai multe opțiuni la dispoziția consumatorilor și aceștia trebuie să fie mai bine informați. Putem face acest lucru dacă consumatorii pot uh, cumpăra serviciul, uh, servicii de roaming ca un serviciu separat. Revenind acum la, act, la obligația de a exista un acces uh, regulat la uh, date ONGRO, după părerea noastră, existența unui asemenea acces ar avea două beneficii. oricine, orice operator care își dorește să pună la dispoziție asemenea servicii ar putea ar putea obține uh, acorduri mult mai, uh, mult mai bune, uh, fie din partea operatorilor din țara în care, dorește, în care doresc să oferă servicii de roaming sau din partea operatorilor din propria țară, lucru care ar asigura un acces mai ușor pentru operatorii de mai mici dimensiuni. Deci prima parte se uh, referă la acest aspect legat de datele ongro, a doua parte se referă la separarea acestor servicii și de ce avem nevoie și de această a doua parte, pentru că uh, dacă ne axăm doar pe prima parte, accesul pe piață ar rămâne totuși dificil pentru uh, un operator de rețele mobile virtuale care nu este uh, prezent deja pe o piață internă. Dacă există pentru aceștia doar uh, acordul de roaming, dar nu există posibilitatea de a-l oferi separat de uh, servicii mobile, rămâne foarte dificil să intri pe această piață. Poți să faci acest lucru doar dacă pui la dispoziție un, un SIM card, o cartelă SIM separată și um, situația se complică din punct de vedere tehnologic. Deci, noi suntem conviși că trebuie să existe posibilitatea de a pune la dispoziție serviciile de roaming ca servicii separate. Și în acest context, este foarte important să știm că, de fapt, consumatorii par să fie foarte interesați, um, mai ales în ceea ce privește transferul de date. Dacă nu dacă pe consumatori nu i-ar interesa uh, prețurile, atunci ar fi foarte greu să intri pe această piață. Dacă este să analizăm datele, informațiile recente, pe consumatori interesează prețurile legate de transferul de date. Deci dacă creăm posibilitatea de a apărea oferte noi, atunci suntem convins de faptul că consumatorii vor uh, compara diferitele prețuri și vor alege un furnizor de servicii care este uh, mai bun pentru ei. Și desigur, dacă uh, consumatorii pot trece de la un furnizor la altul mult mai ușor, acest lucru va, îi va determina pe furnizori să, pe diferiții furnizori să concureze între ei și și uh, operatorii existenți trebuie să reacționeze la această presiune și să reducă prețurile. Ah, și în continuare lucruri legate de separarea acestor servicii. Acestea trebuie să țină seama de interesele consumatorilor, trebuie să asigure faptul că un consumator poate uh, trece de la furnizorul actual de servicii mobile la un Uh, furnizor alternativ de servicii de roaming și uh, consumatorul trebuie să înțeleagă că există alternative. În propunerea noastră am uh, făcut, am, vorbim despre o soluție tehnică. Există, desigur, și alte modalități de a pune în aplicare această separare a serviciilor noi propunem o soluție conform căreia consumatorul pe aceeași cartelă SIM ar avea doi furnizori, unii pentru serviciile interne și unul pentru serviciile de roaming. Deci nu ar trebui să fie schimbată cartela SIM. Este un lucru foarte important pentru a înlesni acest proces. După cum am menționat, deja pe lângă măsurile structurale, trebuie să menținem în continuare plafonarea prețurilor pentru o perioadă tranzițională, până când aceste măsuri structurale își uh, manifestă efectele com- complete. Și în același timp trebuie să menținem stabilitatea pentru operatori și să protejăm interesele consumatorilor. În uh, propunerea noastră uh, dorim să păstrăm aceste plafoane până în anul 2016, inclusiv plafoanele pentru uh, vânzările cu amănuntul. De ce anul 2016? Noi considerăm că până în anul 2016 măsurile structurale vor fi puse în aplicare în totalitate În ceea ce privește separarea serviciilor, considerăm că industria, acest sector are nevoie de 2 ani, 2 ani pentru a, pentru a le pune în aplicare. Și desigur, în acest context, este important să știm că dacă există competiție pe această piață, dacă există o competiție din punctul de vedere al serviciilor de roaming pe această piață, acest lucru uh, îi va forța și pe um, operatorii existenți să reducă prețurile. Soluțiile tehnice sunt, uh, sunt uh, funcționează deja, deci nu cred că ar trebui să așteptăm până în anul 2014 pentru a vedea reducerea uh, prețurilor. De aceea considerăm că ținta legată de anul 2016 este una realistă. Oricum, dacă acest lucru nu se va întâmpla, am uh, prevăzut o revizuire totală a acestui regulament în anul 2015. Vom vedea atunci dacă, structur- dacă măsurile structurale funcționează și um, vom vedea ce, ce, ce trebuie să facem dacă lucrurile nu evoluează așa cum așteptăm noi. Deci în anul 2015 vom reanaliza uh, întreaga situație. Acum să uh, discutăm mai mult despre analiza de uh, impact. Am uh, listat aici mai multe opțiuni pentru revizuirea regulamentului. Le-am analizat din punct de vedere calitativ și am prezentat uh, un număr redus de opțiuni pe care le-am analizat uh, mai îndeaproape și am văzut care ar fi impactul lor asupra consumatorilor. Am uh, evaluat de asemenea care ar fi costurile de implementare. Opțiunile pe care le-am uh, analizat sunt următoarele. Ne-am gândit uh, ce s-ar întâmpla dacă am păstra abordarea actuală, apoi am analizat uh, măsuri legate doar, uh, legate doar de transparență și de uh, vânzările datelor ongro și apoi uh, abordări uh, diferite uh, legate de acces. Am făcut și o listă scurtă de opțiuni. Aici am prezentat cele trei. Mai întâi am continuat să avem aceleași plafoane de prețuri e mai ales din motive de comparație prezentate aici, pentru că întotdeauna e vorba de performanța relativă a diferitelor opțiuni, să vedem care e abordarea curentă, care este linia de pornire și le comparăm pe celelalte două cu cea actuală. A doua opțiune este o abordare cu plafoane de prețuri ajustate, mai reduse. Am reglementat prețurile de comercializare cu amănuntul mai aproape de prețul uh, angro și de costurile reale ale roamingului. Iar la a treia, o combinație a măsurilor structurale și a plafoanelor de siguranță a prețurilor. Dacă ne uităm la performanța calitativă, evaluarea calitativă a celor trei opțiuni, știm deja că pentru abordarea actuală, că nu există niciun transfer de reducere a taxelor angro la nivel de comercializare cu amănuntul și că ar fi foarte dificil pentru operatorii de rețele virtuale mobile, de exemplu, să concureze pe piață pentru că există diferențe în taxele angro. apoi la uh, plafoane de prețuri uh, ajustate ar da prețuri bune pentru toate serviciurile, serviciile pentru toți utilizatorii, fi abordare foarte atrăgătoare, pe de altă parte are doar un efect temporar. Aceste beneficii ar exista numai cât timp există reglementarea. Nu ar crea sau nu ar rezolva problemele structurale de pe piață, n-ar îmbunătăți situația concurențială. Și, în fine, măsurile structurale combinate cu plafoanele de siguranță de prețuri ar avea un impact asupra concurenței, ar crea posibilități pentru noi veniți pe piață să concureze, ar mări um, gama de opțiuni pentru consumatori și ar exista o soluție durabilă, concurențială, fără nevoia de reglementare a prețurilor pe termen îndelungat. Apoi, câteva cuvinte despre impactul economic asupra bunăstării sociale. Sar la tabelul următor care precizează impactul în ce privește bunăstarea. Vedem aici la aceste opțiuni cu plafonarea prețurilor ar aduce cele mai mari avantaje, opțiunea a doua, pentru perioada 2012-2014, la prețuri ajustate, ar fi 1,4 milioane de euro în comparație cu scenariul de bază în care am continuat cu abordarea actuală. Soluția structurală și uh, plafoanele de siguranță ar avea rezultate oarecum mai stabile dar rezultatele ar fi mai puțin bune decât pentru varianta cu plafoanele ajustate, dar acestea sunt bazate pe scenariul actual și considerăm că efectul concurențial ar, s-ar declanșa cel târziu în 2014, noi credem chiar și înainte de 2014. Deci această estimare cu 1,2 milioane de euro sau de fapt miliarde de euro este destul de rezervată și beneficiile reale ar fi mai mari în momentul în care efectul concurențial intră în joc. Pe de altă parte, această cifră nu ține cont de costurile de implementare, care reprezintă o parte foarte importantă. Am estimat pentru soluția tehnică pe care am menționat-o în propunere, varianta WMC. Estimările se bazează pe cifre, estimări de la industrie, costul de implementare cam de 300 de milioane de euro la nivelul industriei, ceea ce reprezintă mai puțin de 10% din veniturile anuale din roaming și 0,2% din veniturile anuale totale. Aceste costuri ar fi înregistrate o singură dată, odată ce se implementează alte măsuri din regulamentul actual care cer anumite investiții de la operator, dar odată ce aceste investiții au fost efectuate, nu mai există costuri suplimentare. <clears throat> Și e important aici să subliniem, pentru că soluția structurală va da o soluție pe termen delungat, aceste costuri împărțite pe o perioadă mai îndelungată de timp, deci pe această bază suntem încrezători că această investiție care merită să fie făcută. Dar vreau să insist că e doar o soluție tehnică. Dacă sunt și alte soluții, mai puțin costisitoare, desigur că vrem și suntem interesați să le examinăm, dar e important ca cele alternative, dacă există, să aducă aceleași beneficii, să faciliteze intrarea pe piață și opțiunile pentru consumator să fie foarte ușor de făcut. În fine, valoarea de ansamblu, măsurile structurale în comparație cu actuala abordare în care există doar plafoane la prețuri, propunerea ar aduce mai multă concurență, o mai mare gamă de opțiuni pentru consumatori și efecte îndelungate și un mediu de reglementare, de legiferare stabil. Vă mulțumesc, domnule președinte, și Vă stau la dispoziție dacă există întrebări. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule Fervă. A fost foarte utilă prezentarea contextului pentru o propunere mult mai complicată decât cea precedentă, din anumite puncte de vedere. Dar problemele legate de plafonarea prețurilor și reducerea, în esență, a marjelor pentru operatori unele, în unele situații sunt niște marje de profit foarte mari, foarte generoase față de costurile reale. E clar o continuare a filozofiei actuale. Aceste probleme legate de soluțiile structurale nu țin atât de mult de comisia noastră de industrie, dar ne interesează din perspectiva consumatorului în legătură cu calendarul, cu viteza și cu securitatea oricăror soluții alternative care intră în discuție. O să invit pe raportor să deschidă discuția și apoi doamna Șaldemoze și domnul Enstrom care doresc să contribuie. Alți uh, deputați doresc să participe la discuție? Doamna Tin, domnul Corea de Campos și eu s-ar putea să am câteva cuvinte de spus, fiindcă am fost și raportor din umbra în trecut. Mai întâi, uh, doamna raportor, doamna Corea mulțumesc foarte mult, domnule Ferva, pentru o prezentare atât de interesantă. Cum s-a spus și la început, trebuie să fim de acord că competențele uh, exclusive încă și și uh, calendarul. Dacă ne uităm la regulamentul precedent, comisia noastră se ocupe de cifre, calendar, uh, informații pentru consumator, Înțeleg că vrem să menținem această diviziune a muncii. Deocamdată suntem înaintea comisiei de resort, care încă nu și-a desemnat raportorul. În această prima oară am lucrat la primul program de european de politică în materie de spectru radio și era clar că traficul mobil crește cu o viteză rapidă, un număr tot mai mare de cetățeni europeni au telefoane inteligente și un număr tot mai mare sau un volum mare, mare de afaceri pentru rețelele mobile. Dar nimeni nu poate să ducă argumentul că actualele taxe de roaming pentru consumator ar fi rezonabile. Am auzit de persoane care au primit facturi de peste 1000 de euro după ce s-au întors din vacanță într-o altă țară europeană, când au uitat să își închidă telefonul de la conexiune la internet. Comisia a indicat aceste plafoane cu al treilea regulament și sunt niște propuneri foarte binevenite. Acest dosar uh, e foarte aproape de interesul cetățenilor europeni și al companiilor europene și ar beneficia foarte mult de pe urma acestui regulament care stabilească măsurile adecvate pentru a mări concurența. Și sunt convinsă că vom avea multe discuții interesante în legătură cu măsurile precise care vor fi cele mai adecvate pentru a trata chestiunea concurenței și pe termen de lungat să aibă un efect natural de reducere a prețurilor. Și aștept cu interes să lucrăm la acest dosar. Și aștept să, să aud ce aveți și dumneavoastră de spus. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, doamna Corhola. Contribuții de la alți deputați, doamna Șaldemose. Mulțumesc. Grupul S și D încă nu și-a desemnat un raportor din umbră. Vorbesc doar în numele meu propriu, deocamdată. Mulțumesc pentru o prezentare foarte interesantă aici. Și cred că e important să se facă ceva cu problemele structurale de pe piețe. Deci e un lucru salutar, dar cred de asemenea că trebuie să ținem cont de consumator, de utilizatorul final. Cum a spus doamna Corhola, și noi toți primim multe e mail de la oameni din țările noastre care sunt foarte supărați de costul imens al utilizării roamingului în străinătate, în vacanță. Ce mi se pare foarte important este că trebuie să facem ceva care să nu ceară consumatorilor să aibă prea mult de ales, pentru că nu o să facă așa ceva. Majoritatea se duc în străinătate o dată de două ori pe an și nu o să se gândească să schimbe, să vadă alți furnizori de servicii pentru roaming, pentru că nu e o soluție realistă. Noi, da, unii dintre noi care sunt obișnuiți atât de mult să călătorească în străinătate, dar majoritatea consumatorilor nu. Iată de ce mi se pare foarte important. Desigur, trebuie să facem ceva, să răspundem nevoilor pieții pentru a avea măsuri structurale. Dar trebuie de asemenea să ne asigurăm că nu sunt lăsați consumatorii undeva în urmă că au prea multe alegeri de făcut. E foarte important ca consumatorii să aibă un plafon de preț din punctul meu de vedere, e important să existe ambele elemente. Să rezolvăm și problemele structurale pe piață pentru a schimba structura, dar în același timp nu doar, să, nu doar măsuri de plafonare de siguranță, ci generale, nu doar pentru comerțul angro, ci și pentru comerțul cu amănuntul, pentru utilizatorul de date, pentru că asta creează schimbări și lucruri bune pentru consumator. Și apoi, cine știe, până la urmă, s-ar putea să fie într-o poziție mai bună să facă opțiuni, să aleagă altceva. Deocamdată, cel mai bun sfat pe care îl pot da cetățenilor care, mă, care au legătură este închideți-vă telefonul că mergeți în străinătate. E cel mai bun sfat pe care îl poți da cuiva. Și n-ar trebui să stea lucrurile așa în Uniunea Europeană. Deci cred că trebuie să ținem cont atât de măsurile structurale, cât și de plafoanele la prețuri pentru a ajunge soluția la utilizatorul final. Dar va fi ceva foarte interesant și cu siguranță voi participa la această dezbatere. Mulțumesc. Uh, thank you very much. Uh, Președintele, mulțumesc uh, pentru observațiile noastre foarte utile. Domnul Engström. Mulțumesc. Eu sunt de acord cu abordarea generală a Comisiei și cu antevorbitorii mei. Există un eșec total al pieței. Din păcate, reglementările sunt necesare, dar uh, este important cum facem acest lucru. Nu vorbim despre afacerea telecomunicațiilor ca atare. Aceasta este un factor uh, care facilitează comunicarea în Europa. Companiile nu pot folosi, dacă companiile nu pot folosi uh, serviciile când merg în altă țară, atunci e ridicol să vorbim despre piața internă. și ar fi o lovitură puternică dacă oamenii de afaceri nu ar putea comunica. În ceea ce privește servicii, uh, tarifele pentru apelurile de voce și SMS-uri, mie nu mi se par uh, revoltătoare, dar în ceea ce privește roamingul de date, într-adevăr, prețurile sunt absolut revoltătoare. După cum spuneau și doamna Corhola și doamna Șaldemose, consumatorii merg în vacanță și primesc facturi de câteva mii de euro doar pentru că și-au uh, pornit telefoanele. Este total nerezonabil. Deci, uh, plafoanele sunt necesare, sunt convins de acest lucru, dar, din păcate, ele nu vor ajuta. Problema de bază este că aceste plafoane sunt exprimate în megabytes și megabytes sunt foarte, foarte mici. Uh, nu știu dacă oamenii mai folosesc această unitate. Gigabytes sunt unitatea relevantă. O mie de, adică o mie de megabytes. Un gigabyte. Statistic vorbind, cu un an în urmă, am citit un studiu care spunea că utilizatorii de telefoane inteligente folosesc o jumătate de gigabyte pe lună. costul de producție pentru transfer de 1 GB de date pe mobil este de 1 uh, dolar. O să facem transferul în euro. Să zicem 1 euro pe gigabyte. Deci întregul plafon este de 50 de cenți pe megabyte. Atunci vorbim de 500 de euro pe gigabyte. Din nou, costul de producție este de 1 euro. Plafonul este de 500 nu prea e util. Da, plafonele sunt în direcția corectă, dar această valoare nu e utilă. Pentru că e cu două ordine de mărime greșite, cel puțin. Deci, mai întâi aș propune să exprimăm întotdeauna toate plafoanele tarifare în gigabytes, pentru că aceasta este unitatea relevantă. Și apoi, să fim realiști cu uh, cifrele folosite, pentru că în prezent avem aceste telefoane inteligente absolut minunate, utile pentru consumatori și chiar și mai utile pentru oamenii de afaceri. Dar nu, putem, nu le putem folosi. Transportul uh, din Londra, de exemplu, au o excelentă aplicație pentru iPhone, poți să ai uh, orarele și uh, rețelele și tot dar este complet inutilă dacă ai un SIM card dintr-o altă țară, pentru că va fi întotdeauna mai ieftin să iei taxiul, oriunde ai merge. Pur și simplu nu are nicio logică. Sunt de acord cu uh, antevorbitoarea mea și cu abordarea generală a Comisiei, reforme structurale și plafoane tarifare în același timp. Dar vă rog, uh, haideți să creăm aceste plafoane tarifare la un uh, nivel care deschide piața, oferă oportunități, creează o piață internă cu adevărat funcțională. Pentru că un uh, prag tarifar uh, pentru consumator la 10 euro uh, pe uh, megabyte, adică 1 eurocent pe gigabyte, tot ar da operatorului o marjă de profit de 1000%. Și dacă nu poți să uh, faci o companie să funcționeze cu această marjă de profit, atunci trebuie să te lași de meserie. Deci, da, sunt de acord cu abordarea generală, dar vreau ca plafoanele tarifare să fie mult mai reduse. Mulțumesc. Mult, președintele, mulțumim pentru perspectiva foarte expertă, doamna Turunen. Mulțumesc foarte mult. Sunt de acord cu uh, antevorbitorii mei în această discuție s-a vorbit foarte mult despre taxele de roaming, uh, discuțiile vor continua în mai diverse comisii și ele se poartă la două niveluri. Unul politic sau filozofic și unul tehnic. Și acest uh, nivel politic se ocupă de piața internă, de Uniunea Europeană ca atare, de conceptul de continent fără frontiere și în ceea ce privește roamingul, în uh, realitatea virtuală există frontiere și ele sunt foarte dureroase. Aceasta este discuția politică. Fie avem o Europa unită, fie nu o avem. Aici, uh, frontierele sunt create de operatori care sunt nu doar împotriva ideii unei Europe unite, ci și împotriva ideii pieței unice și a ideii internetului, pentru că nu putem beneficia de toate serviciile de internet pe care le uh, promovăm toată ziua și suntem încurajați când cumpărăm ceva să folosim serviciile de internet care ne dau posibilitatea să vadă dacă nu este acel produs mai ieftin în țara noastră sau așa mai departe, dar folosirea serviciului în sine este mai costisitoare decât profitul pe care îl obținem dacă uh, cumpărăm același produs din altă țară. Din motive de securitate, nu uh, ne putem folosi um, telefoanele inteligente pentru orientare sau alte uh, obiective în alte țări, pentru că este foarte scump, cu excepția serviciului 112, pe care, care nici măcar nu funcționează peste tot, după cum am descoperit de această vară. Totodată, odată ce deschidem internetul pe telefoanele noastre inteligente, nu știm cât vom plăti, nu știm cât trafic facem, pentru că nu știm cât de masivă este informația pe care o primim, care este calitatea imaginii sau așa mai departe, sau dacă informațiile pe care le primim conțin un film sau nu, pentru că dacă au și un film, atunci e o catastrofă. Deci nu avem nicio posibilitate să hotărâm cât vrem să cheltuim pe aceste servicii. Apoi, propunerile noastre sunt foarte interesante, dar eu încă cred că sunt foarte complicate. Poate sunt eu bătrână, dar dacă ar fi să profit de degrupare, să aleg un operator și așa mai departe, chiar am alte lucruri de făcut decât să studiez constant prețurile, să le compar, să văd ce operator să aleg, ce servicii și așa mai departe. Sistemul trebuie să fie uh, accesibil pentru utilizatori și chiar și pentru utilizatorii de vârsta mea care folosesc un uh, telefon inteligent. Și, în sfârșit, mai vreau să spun un lucru și anume, mă bucur că uh, această discuție continuă și că suntem cu toții de acord că cetățenii ne cer să facem ceva în această uh, direcție. Ne mișcăm mai mult, folosim mai mult internetul, folosim uh, telefoane tot mai inteligente, tablete și așa mai departe. După cum știți, acum e președinția poloneză și președinția poloneză Uh, organizează uh, o conferință numită Roaming fără taxe de roaming. De ce taxele de roaming sunt uh, încă atât de scumpe? În 20 de septembrie, în această instituție, dimineața la 8 și un sfert să continuăm discuțiile cu diversi actori. Uh, agențiile de reglementare poloneze sunt foarte interesate și au propuneri foarte îndrăznețe. Deci dați-mi voie să profit de ocazie ca să vă invit la aceast, acest eveniment. 20 septembrie o să vă trimit invitația și pe e-mail. Președintele, mulțumim foarte mult. Mai avem trei vorbitori, inclusiv eu, deci trebuie să ne grăbim puțin, să nu uităm că ne concentrăm astăzi pe evaluarea de impact, dar vom avea alte ocazii de a influența raportul raportul doamnei Corhola, lucru pe care și începe, am și început să-l facem. Domnul Corea de Campos urmează acum. Mulțumesc, domnule președinte. A fost o prezentare foarte bună. Chiar uh, apreciez, pentru că este o ocazie uh, să învăț despre un subiect destul de necunoscut pentru noi. Uh, ne aflăm uh, aproape de un monopol natural. Nu este unul uh, clar, dar destul de aproape. Este evident că nu avem o soluție clară și perfectă. Politic vorbind, este un subiect foarte sensibil. Dați-mi voi să vă reamintesc că mulți dintre noi am promovat importanța Uniunii Europene în țările noastre folosind uh, exemplul de roaming și pragul tarifar, primul prag tarifar, ca un argument puternic. Deci trebuie să continuăm în această direcție. Și, după cum s-a prezentat, soluțiile structurale par să fie atrăgătoare, chiar dacă sunt dificile. Dar există și soluții intermediare sau cel puțin acțiuni pe care le-am putea folosi cel mai probabil. Companiile furnizoare de apă au un uh, sistem special de alertă către consumatori dacă consumul de apă este prea mare, poate pentru că apare o scurgere, mai ales în uh, zonele rurale. Și de ce nu am obliga cumva operatorii să trimită alerte dacă factura este una prea mare? ar fi o activitate care probabil nu ar fi foarte costisitoare pentru niciuna dintre părți. Și am și o întrebare tehnică. Vă rog să-mi iertați naivitatea în acest sens. Prezentatorul a vorbit despre deblocare, de degrupare, îmi cer scuze, și a uh, menționat uh, ușurința accesului uh, pentru atunci când ai un singur număr de telefon, același terminal și aceeași uh, cartelă SIM. Este acest lucru compatibil cu uh, sugestia de degrupare pe care ați avut-o din punct de vedere tehnic? E, ar fi simplu să se facă așa sau uh, ar fi un, uh, o dificultate suplimentară? Președintele, mulțumesc, doamna Roitova, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să mulțumesc uh, prezentat, uh, vorbitorului pentru prezentarea sa și să mă întorc puțin în urmă. Acum cinci ani discutam foarte serios dacă uh, putem reglementa în vreun fel prețurile de roaming. Și atunci Transportatorii ne spuneau că dacă am introduce planuri, uh, plag, praguri tarifare, atunci ei și-ar, lua, și-ar obține banii din alte servicii. Întrebarea mea către comisie este, ați descoperit în analiza dumneavoastră că operatorii cresc prețurile la alte servicii, cum ar fi serviciile de date sau alte servicii pe care le furnizează? Care a fost uh, soluțiile, soluția uh, lor, mai ales a uh, celor care ne-au spus că vor da faliment dacă se stabilesc plafoane tarifare pentru roaming? Apoi, pe piață s-a deschis acum o obligație referitoare la transmisiile de date. În Republica Cehă, transferul de date, transferul de la un operator la altul poate să te facă să rămâi pe mine, de exemplu, 5 săptămâni fără internet și nu mi s-a întâmplat doar mie. Se poate întâmpla același lucru și în cazul roamingului. Apoi, am primit o scrisoare în care mi se spunea că internetul meu pe bandă largă a devenit cu 2 euro mai scump, fără să fiu întrebată de nimeni dacă sunt de acord cu această creștere de preț. Și mi s-a spus că uh, se presupune că acesta ar fi de o calitate mai bună de acum încolo, dar după ce am aflat, uh, uh, se pare că știrile spun că uh, de fapt a scăzut calitatea, nu a crescut. Cred că trebuie să ne concentrăm mai mult pe analiza felului în care lucrurile funcționează pe teren și pe reacțiile operatorilor atunci când vine vorba despre eh, eliberarea eh, rețelelor pentru alți operatori de pe piață, să vedem ce probleme a ridicat acest lucru pentru consumatori. Din experiența mea, până la urmă revii la uh, operatorul inițial, pentru că nu ai timpul, energia și uh, dispoziția de a compensa uh, pierderile presupuse de uh, mutarea la un alt operator. Și în cele din urmă mi-am dat seama că alții nici măcar nu s-ar deranja să facă acest lucru. Uh, m-am ocupat aici de un raport privind mediul uh, digital și pentru antreprenori, roamingul este mai important chiar decât uh, mesajele text. Vorbim acum despre a rezolva ceva în 2015, dar mi se pare că e prea târziu. Pentru că uh, ceea ce se întâmplă pe piață ne arată că ar trebui ca noi să dictăm, de fapt, uh, ce se întâmplă, nu să constatăm doar. Volumul de bani din serviciile de date, care este foarte redus, uh, este așa datorită faptului că oamenii s-au obișnuit să-și deschidă uh, e mail pe telefon și apoi la sfârșitul lunii descoperă că au plătit mult prea mult și atunci mai bine nu mai folosesc serviciul. Dacă ar afla cât costă fiecare dintre aceste servicii, ei le-ar folosi, le folosi mai des pentru că ar ști uh, cât uh, vor avea de plătit. Pe de altă parte, salut uh, propunerile Comisiei. Cred într-adevăr că aspectul cel mai important al acestui efort nu este plafonarea tarifelor, ci faptul de a spune clar consumatorilor care este prețul serviciilor înainte de a le folosi, la fel cum am făcut cu roamingul uh, de voce obișnuit. Pentru ca ei să poată uh, compara prețurile, operatorii trebuie să le pună pe paginile lor web și nu ar fi nicio problemă uh, dacă un gigabyte m-ar costa atâta la un operator și atâta la altul, dacă știu de la început cât mă costă în momentul în care îmi pornesc telefonul. Acestea uh, sunt rezultatele la care trebuie să ajungem. Mulțumesc! comments from me having worked on this before. Vă mulțumesc și aș avea câteva remarci și mă adresez aici doamnei Roitova. Există aceste lucruri deja. Dacă furnizorul de servicii nu vă pune la dispoziție aceste informații, uh, ar trebui să o facă. Eu de fiecare dată când merg în altă, altă țară, eu fac acest lucru. Știu întotdeauna cât mă va costa uh, să uh, accesezi internetul, cât mă va costa roamingul, cât mă va costa SMS-ul. Deci toate aceste lucruri există deja. Și aș dori să aduc aminte colegilor, uh, răspunzând uh, profesorului Corea de Campus. Toți uh, operatorii sunt obligați să limiteze uh, cantitatea de, informa- de date uh, descărcate la 15 megabits. Și este vorba de o sumă importantă de bani până la urmă, dacă este să calculăm 3 euro pe megabyte, de exemplu. Desigur, este vorba de un punct de pornire. Nu doresc să critic acum le spuse înainte, ci să înțelegem de unde plecăm. Deci nu, sub, nu subestimați, vă rog, uh, lucrurile pe care le-am făcut deja. Și dacă nu primiți aceste informații, pur și simplu furnizorul dumneavoastră de uh, servicii de telefonie mobilă nu respectă legis- uh, legislația. Poate ajută să citiți totuși mesajele pe care le primiți pe telefon. Eu sunt de acord în totalitate cu doamna Șaldemose, însă realitatea este că uh, noua generație de telefoane inteligente a făcut accesul la date mult mai uh, ușor și uh, conectivitatea la internet a devenit mult mai ușoară și oamenii încă nu s-au obișnuit cu acest lucru. Cu toate acestea, paradoxul uh, situației este că acest lucru funcționează când ești acasă, dar trebuie să-ți oprești telefonul când uh, ești în străinătate. Majoritatea persoanelor folosesc însă aceste servicii acasă și au un uh, serviciu all-inclusiv în care toate date, tot, tot uh, transferul de date este inclus. Și eu, de exemplu, pot să verific uh, cât, ce transfer de date am avut în Marea Britanie și întotdeauna mă aflu sub plafonul maxim. Însă, desigur, când plec din Marea Britanie, îmi opresc acest uh, transfer de date. Și dacă este să fim sinceri, dacă ne gândim la progresul tehnologic, trebuie să ne întrebăm cum am ajuns în această situație în care furnizorii de servicii mobile au investit în acest transfer de date, dar datorită faptului că piața nu funcționează bine, nu putem profita de acest lucru. După părerea mea, o parte a problemei Um, legate de propunerea de plafonare a prețurilor se leagă de aspectele tehnice. Însă noi suntem cei care trebuie să uh, lucrăm împreună cu Comisia pentru a face aceste lucruri cât mai apropiate de consumatori, cât mai ușor de înțeles pentru consumatori. Și în uh, acest lucru trebuie să se întâmple în viitorul apropiat, până în 2015. Problema este că, că măsurile structurale propuse de comisie sunt importante pentru a rezolva această ă, problemă, însă nu am impresia că este vorba de măsuri foarte bine ă, gândite. Această instituție BEREC a autorităților de reglementare a făcut o prezentare în fața Comisiei ITRE și uh, se pune sub semnul întrebării această cifră uh, legată de costuri de 300 de milioane de euro avansate astăzi. Cred că nimeni dintre noi nu știe și nici Comisia nu știe care vor fi costurile reale și nu știm dacă soluția propusă este uh, viabilă din punct de vedere tehnic și dacă poate fi înțeleasă de către consumatori. Eu cred că trebuie să facem foarte multe lucruri din punctul de vedere al măsurilor structurale și cred că ar trebui să încercăm să extindem mai mult politica de plafonare a, a prețurilor, să introducem măsuri mai prietenoase față de consumatori pentru a asigura o concurență consolidată. Problema, după cum a spus și domnul Corea de Campos, nu reprezintă uh, mon, uh, existența unui monopol, ci pur și simplu nu funcționează piața. Există foarte mulți operatori pe această piață. Uh, și este o idee bună să deschizi această piață de uh, vânzări gro de date, dar uh, câți uh, consumatori se vor uita câte opțiuni au. Unele dintre aceste lucruri se întâmplă deja. De exemplu, prin, printr-un SMS mi s-a spus că mă costă 3 lire sterline să descarc 3 uh, uh, megabytes, dar mi s-a spus printr-un alt SMS că ar fi o, aș avea o opțiune mult mai uh, bună. Deci există unele opțiuni care uh, sunt transmise, însă trebuie să vă verificați uh, mesajele. Deci, în ceea ce privește uh, evaluarea de impact a, comi- a comisiei, aceasta, aceasta reprezintă un punct de plecare foarte bun. Uh, și Comisia își dorește să uh, impună uh, plafoane de prețuri tot mai stricte. Acest lucru este bun. Nu mă convinge însă evaluarea de impact că măsurile structurale sunt cele adecvate ar fi foarte bine dacă am putea să analizăm raportul uh, BEREC. Poate ar fi bine dacă președintele acestei instituții ar putea să ne prezinte uh, raportul uh, el însuși. Deci v-aș propune să-l invităm pe președintele BEREC să țină o prezentare în fața comisiei noastre nu doar uh, despre problemele legate de, de roaming, ci despre situația generală legată de punerea în, aplică, în aplicare a lucrurilor care țin de serviciile digitale. Doamna uh, Roitova s-a referit la tot felul de alte lucruri uh, importante legate de uh, transferul, mutarea de la un operator la altul, uh, sunt lucruri, de fapt, uh, acoperite și uh, discutate de noi în această comisie. Deci, doamna Roitova, poate ar trebui să uh, luați dosarul despre care am discutat, să mergeți la furnizorii dumneavoastră de servicii și să întrebați de ce nu se întâmplă toate aceste lucruri, de ce nu pot să uh, trec de la un operator la altul și după părerea mea, o parte a problemei rezidă în faptul că nu ne asigurăm întotdeauna că lucrurile hotărâte de noi aici sunt puse în aplicare. Cred că trebuie să ne gândim uh, la viitor și, într-adevăr, uh, transferul de date reprezintă un domeniu care va crește foarte mult pe viitor. Acum discutăm mai mult despre SMS-uri și serviciile de voce, dar transferul de date reprezintă viitorul. Aștept colaborarea cu doamna uh, Corhola și, eventual, acum reprezentantul Comisiei are la dispoziție două minute dacă dorește să um, prezinte alte remarci, nu mai mult pentru că trebuie să trecem la următoarea prezentă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru toate comentariile făcute. Acum aș avea câteva remarci generale. S-a pus o întrebare dacă cetățenii ar opta pentru oferte alternative de roaming, dacă acesta ar exista și dacă acest lucru ar, fi, ar complica de fapt situația. Există aici o dilemă. Desigur, dacă nu există niciun fel de uh, alternativă, ar fi mult mai ușor să-ți alegi uh, furnizorul de servicii. Nu ai avea prea multe lucruri între care să alegi. Însă, în aceste condiții, nu ar exista o concurență mai mare. Dacă există mai multe opțiuni, atunci uh, șansa existenței concurenței pe piață este mai mare. Trebuie să ajungem la acest echilibru între cele două uh, obiective, un lucru care este ușor pentru uh, consumatori, uh, cu existența unor oferte la prețuri competitive. Și trebuie să facem acest lucru, trebuie să găsim acest echilibru, trebuie să există opțiuni pentru consumatori într-un mod care să fie ușor de înțeles pentru cei care își doresc să compare prețuri și să găsească oferte interesante pentru cei care um, doresc să profită de acest uh, lucru, cred că, într-adevăr, nu ne putem aștepta ca toți consumatorii să aibă un asemenea comportament, să verifice toate prețurile existente pe piață. Dacă însă există o masă critică de asemenea consumatori care sunt dispuși să compare prețurile, sunt dispuși să-și uh, aleagă furnizorul de servicii pe baza prețurilor existente, deci dacă există un număr suficient de asemenea consumatori, acest uh, lucru aduce și sprijină concurența pe piață și va forța operatorii de servicii să reducă prețurile. Nu toți consumatorii trebuie să facă această alegere, însă aceste alegeri trebuie să existe pentru că și alții vor uh, beneficia apoi. Aș dori să subliniez din nou faptul că consumul de date care uh, crește foarte repede și oamenii uh, există din ce în ce mai multe persoane care uh, examinează prețurile existente. Și dacă um, informațiile sunt transparente, cred că toată lumea ar avea de câștigat. Acum, dacă structurile dacă măsurile structurale propuse de noi sunt complicate, sunt prea complicate, sunt uh, viabile din punct de vedere uh, tehnic. Cred că din uh, punct de vedere tehnic aproape orice este posibil și răspunsurile pe care le-am primit din partea industriei ne arată că această soluție și, desigur, există și alte soluții, dar această soluție este o soluție care poate uh, funcționa este nevoie de o anumită perioadă de timp pentru a fi pusă în aplicare, desigur. Dar dacă există o alternativă, această alternativă trebuie să uh, ușureze, um, să ușureze alegerile făcute și să permită existența unei concurențe între operatori. Acum, în ceea ce privește uh, tarifele uh, legate de transferul de date și plafoanele propuse de noi. Din nou, trebuie să ajungem la un echilibru. Dacă ne dorim promovarea concurenței, atunci trebuie să creăm stimulente pentru uh, intrarea pe piață a operatorilor. Dacă plafoanele sunt stabilite la un nivel foarte jos, atunci operatorii vor uh, opta pentru aceste plafoane reduse, dar nu mai există un spațiu pentru manifestarea concurenței. Așa cum a arătat um, hotărârea Curții Europene de, de Justiție, uh, reglementarea prin aceste plafoane de prețuri reprezintă o măsură tranzitorie. Deci va trebui în cele din urmă să găsim o soluție. Nu ne putem baza la nesfârșit pe reglementarea prețurilor. În ceea ce privește prețurile pentru date, într-adevăr, acestea sunt mult, mult deasupra uh, costurilor reale. Să cred că ar trebui să fim puțin mai atenți uh, în ceea ce privește transferul de date uh, în comparație cu uh, transferul de uh, voce și de SMS-uri. Trebuie să fim atenți să nu afectăm dinamica uh, Um, uh, existentă pe piață. După cum a spus cineva, există deja uh, oferte foarte interesant, interesante pe piață și operatorii ar trebui să aibă în continuare posibilitatea de a face a, a aceste oferte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much indeed um, uh, to you and your team, and it's been a very Vă mulțumesc atât dumneavoastră cât și echipei dumneavoastră. A fost o discuție foarte inter- interesantă. Vă mulțumesc pentru interesul manifestat. Vom continua acest uh, dosar și doamna Corhola va continua, uh, desigur, munca pentru redactarea acestui raport și sunt sigur că vom avea ocazia să avem și alte schimburi de opinii și vom discuta, desigur, și calendarul împreună cu Comisia ITRE. Doriți să luați cuvântul? Da, aș dori să spun câteva lucruri uh, foarte repede. Um, știți că niciodată nu mă lungesc prea mult. Cred că a fost o dezbatere uh, foarte bună care ne face să ne gândim la acest lucru. Știu că foarte mulți colegi au fost frustrați din acest punct de vedere când s-au aflat în străinătate. Care este situația în acest moment? Serviciile pe care le avem în acest moment și, uh, domnule Correa de Campos, ați, v-ați referit la, la un lucru foarte interesant. Uh, eu primesc informații când merg în străinătate, însă uh, acești megabytes mie nu spun nimic, nu înțeleg cât de mare este traficul sau așa. Uh, în plus, există, eu am și un asemenea sistem de alertă pe telefonul meu, însă în momentul în care ajung în uh, străinătate nu aflu aceste cifre, le aflu abia când mă întorc uh, acasă. Nu știu de ce nu funcționează, însă este sigur că acest lucru nu, nu, nu funcționează în afara zonei uh, de operare a furnizorului meu. Și este un lucru frustrant, pentru că ai nevoie de orarul de funcționare a transportului public, de uh, o hartă, când ești în străinătate. Oricum, vă mulțumesc pentru această uh, discuție foarte interesantă. Domnul președinte, v-aș sfătui să discutați direct cu uh, furnizorii noastre de servicii, pentru că aveți dreptul la toate aceste informații. Acum ajungem la ultima prezentare și îmi cer uh, scuze colegilor de la DJ Sanco pentru că i-am făcut să aștepte, dar ați văzut că am discutat lucruri foarte interesante. I-am uh, invitat să ne țină o prezentare despre abilitarea consumatorilor, un lucru foarte important uh, pentru, pentru comisia noastră. Cred că, este vorba, Cred că doamna Telen ne va ține prezentarea. Am avut unele probleme cu unele diapozitive și uh, poate ați putea să ne, prez- să ne prezentați doar diapozitivele relevante, deoarece nu avem foarte, multe, nu avem foarte mult timp la dispoziție. Deci, vă dau cuvântul să ne prezentați acest studiu. Thank you. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. O să prescurtez prezentele. O să vă prezint mai puține diapozitive decât în varianta pe hârtie. Mai întâi mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru că ne-a dat posibilitatea să prezentăm rezultatele acestei anchete legate de responsabilizarea consumatorului. Mai întâi, de ce e importantă această responsabilizare și de ce am făcut ancheta. În strategia privind consumatorii am stabilit scopul de a responsabiliza consumatorii, acest concept care de consumator responsabil care știe cum să ceară, ce să ceară, să facă plângeri, reclamații când se simte nedreptățit, să contribuie la face să evolueze concurența, inovația pentru firmele mai inovatoare și mai uh, competitive. Când am făcut această anchetă, de fapt nu existau date cuprinzătoare cu privire la cum sunt acești consumatori responsabili. Constatările, rezultatele anchetei au îmbunătățit modul în care înțelegem pe consumatori. Să știm mai bine ce pot face consumatorii și ce sunt dispuși să facă, o să ne ajută să proiectăm reglementări mai inteligente, politici de informare și educare mai focalizate. Și pentru noi, ca factor de politică, e important pe plan european, dar și pentru factorii de politică pe plan național. Ancheta s-a realizat anul trecut împreună cu Eurostat. A fost vorba de 55.000 de consumatori din 27 de state membre, plus Norvegia și Islanda. 55.000 de consumatori e o, un eșantion destul de mare care ne-a permis să vedem și niște variabile socioeconomice, vârstă, educație, utilizarea internetului pentru a evalua care dintre grupuri din societate sunt mai vulnerabile um, în postura de consumator decât altele. Principalele probleme pe care le-am examinat în anchetă sunt încrederea percepută, cum se percep uh, consumatorii pe sine înșiși, abilitățile de consumatorilor, capacitățile digitale de a citi logo-uri, cât de la curent sunt cu legislația în materie de consumatori, un număr de chestiuni legate de comportament al consumatorului, implicare, angajament, compararea produselor, citirea condițiilor și termenilor, interes pentru informații pentru consumator, dacă transmite experiența după ce au cumpărat ceva și, în fine, disponibilitatea de a întreprinde acțiuni Um, reclamații când au o problemă să se plângă comerciantului sau unei terțe părți. O să vă prezint unele dintre constatări pentru fiecare dintre aceste cinci chestiuni principale. O să vă arăt unele dintre întrebările puse ca să vedeți clar, de fapt, ce am întrebat pe consumatori. Mai întâi, încrederea percepută i-am întrebat pe consumatori în general când aleg sau cumpără bunuri și servicii cât de încrezători s-au simțit ei înșiși pe postura de consumator în cunoștință de cauză cât de apărați se simtă de legislația în domeniul consumatorului. Percepția de sine e foarte importantă pentru că ne permite să vedem dacă cei care se simt mai încrezători de consumatori au abilități mai bune, cunoștințe mai bune, să vedem dacă e o încredere justificată pe ansamblu am uh, constatat că 73% se simt uh, încrezători, 63% se simt în cunoștință de cauză și 55% se simt apărați. Dar doar 44% din respondenți s-au simțit încrezători uh, în cunoștință de cauză și apărați în același timp. Și 17% nu se simt nici încrezători, nici în cunoștință de cauză și nici apărați ce am mai văzut în ce privește încrederea percepută și în întreaga anchetă, faptul că există diferențe importante de la un stat membru la altul. Și, de fapt, am constatat că în 5 țări, 20% sunt, sau mai puțin dintre respondenți, se simt încrezători eh, în cunoștințe de cauză și protejați. Când ne-am uitat la aspecte socioeconomice, am văzut că încrederea scade cu vârsta și crește cu educația și utilizatorii de internet se simt mai încrezători. Al doilea domeniu testat, uh, abilitățile de consumatori uh, în ce privește calculele, cifrele, capacitatea de a citi etichete și sigle, loguri. Aceasta era prima întrebare pe care am pus-o, să vedem dacă consumatorii dispun de abilitățile necesare să facă o decizie, să ia o decizie de comparare de zi cu zi. Era, să zicem, același televizor pe ecran plat de vânzare în magazinul A și B. Care e mai ieftin? În magazinul A este de vânzare cu 500 de euro și cu o reducere de preț de 10% și în al doilea magazin e de vânzare cu 400 de euro. Și răspunsul corect, desigur, este că televizorul din magazinul B e mai ieftin. Pe ansamblu am constatat că unul din cinci consumatori nu poate să dea răspunsul corect la ceea ce uh, sunt convinsă că majoritatea aveți considera că e un calcul foarte simplu. Și în unele țări, între 30 și 40% dintre respondenți care nu pot da un răspuns corect la această întrebare. O procente similare în ce privește răspunsurile corecte la întrebarea următoare care era gândiți-vă la conturi de economii sau depozite bancare care au cea mai bună uh, rata a dobânzii. 1, 2, 3, 4%, Unul din 5 consumatori în întreaga Europa, între toți respondenții, n-a putut să dea un răspuns la o astfel de întrebare, un răspuns corect. Și în câteva state membre aceste procente au fost chiar mai mari, 40% dintre respondenții. Ultima întrebare pe care vreau să vă arăt, în ce privește abilitățile numerice, e una care implica testa calculele în ce privește dobânda anuală la un împrumut de 50.000 de euro cu o dobândă de 6% pe an și răspunsul corect e desigur 3.000 de euro la această întrebare, doar puțin peste jumătate dintre respondenți, 56%, au putut da răspunsul corect, că dobânda pentru primul an ar fi de 3.000 de euro. Un sfert dintre respondenți nu au putut să dea niciun răspuns la întrebare. Nu știu sau refuză să răspundă. Iar restul au dat răspunsuri greșite. În unele țări, peste jumătate dintre respondenți au spus că pur și simplu nu știu care e răspunsul la această întrebare. Dacă ne uităm la <clears throat> un rezumat al răspunsurilor la aceste trei întrebări, vedem că mai puțin de jumătate dintre europenii anchetați au putut să dea răspunsul corect la cele trei întrebări. 34 s-au dat două răspunsuri corecte 15%, un răspuns corect și 6% nu au dat niciun răspuns corect uh, la aceste întrebări. Dacă ne uităm la aspecte sociodemografice, vedem că cei din intervalul de vârstă 35-54 de ani au șanse mai mari să dea răspunsuri. Cei mai tineri și cei mai în vârstă dau răspunsuri mai puțin corecte. Am verificat de asemenea cunoștințele consumatorilor în ce privește siglele. Mai întâi am întrebat pe oameni dacă sunt familiarizați cu siglele prezentate și după aceea dacă știu semnificația acestor sigle. Am arătat cinci sigle. Aici e una pe care, unul pe care l-am arătat. Arată că produsul se conformează cu legislația europeană relevantă. De fiecare dată, respondenții puteau să aleagă din șase posibile semnificații. Acesta e un logo pe care îl cunosc mulți europeni. 66% au spus că cunosc logo-ul, dar când trebuie să aleagă răspunsul corect, care e semnificația, majoritatea consideră în mod incorrect că arată că produsul a fost făcut în Uniunea Europeană și doar 25% au identificat corect semnificația logo-ului ca fiind că produsul se conformează cu legislația europeană relevantă. Aici vedeți alte sigle pe care le-am arătat consumatorilor. Prima, un produs uh, rezultat din agricultura organică, biologică al doilea că se conformează cu legislația europeană, al treilea un produs care îndeplinește standarde ecologice stricte, al patrulea produs realizat din hârtie care poate fi reciclată și ultimul produs dăunător sănătății. Și vedeți de fiecare dată cât de familiarizați sunt oamenii cu aceste sigle. Cel despre standarde ecologice și organice nu sunt foarte familiarizați. Al doilea, la în a doua coloană vedeți procentul de persoane care puteau spune corect care e semnificația acelei sigle. Pe ansamblu am constatat că mai mult de o cincime dintre respondenți nu sunt capabili să identifice corect semnificația vreunuia dintre aceste loguri și doar 2% pot identifica corect semnificația tuturor acestor sigle. Următorul domeniu pe care l-am uh, studiat, uh, cât de în cunoștință de cauză, conștientizarea, familiarizarea cu legislația consumatorului, practici comerciale corecte sau incorrecte, perioada de garanție. Șapte întrebări, nu o să vi le arăt pe toate, o să vă arăt doar câteva dintre ele. Prima întrebare pe care am pus-o Gândiți-vă că primiți prin poștă două DVD-uri educaționale pe care nu le-ați comandat împreună cu o factură de 50 de euro pentru produse. Aveți obligația să plătiți factura? Răspunsul corect este că nu, nu sunteți obligați și că nu sunteți obligați nici să trimiteți DVD-urile înapoi. Mai puțin de 4 din 10 au știut răspunsul corect. Doar 39% au dat răspunsul corect la această întrebare dar peste jumătate dintre respondenți consideră incorrect că nu trebuie să plătească factura cu condiția să trimită DVD-urile înapoi. Următoarea întrebare se referă la prețuri uh, din reclame. I-am întrebat ce se aplică în ce privește reclamele la prețurile uh, de biletelor de avion. Răspunsul corect era că trebuie să spună suma totală, inclusiv taxele, spezele, comisioanele. Și am constatat că 56% dintre consumatori au dreptate identificând cu o reclamă pentru prețul biletului de avion trebuie să precizeze suma totală cu toate taxele și spezele. A fost o întrebare interesantă pentru că se re... și a fost singura în care consumatorii din țările nordice care au tendința să dea răspunsuri mai mult corecte, aici au dat mai multe răspunsuri incorrecte. Au crezut că au dat al doilea sau al treilea, fie că nu era suficient de bine precizat sau că nu e obligatoriu să includă taxele și comisiunile. Și în fine, o ultimă întrebare. În legătură cu garanție am întrebat Gândiți-vă că un frigider pe care l-ați cumpărat acum 18 luni s-a stricat. N-ați cumpărat o extindere, o prelungire a garanției comerciale. Aveți dreptul să cereți să fie reparat sau înlocuit uh, gratuit. Răspunsul era da, pentru că era în interior o perioadă de 2 ani, dar doar 39% dintre cei intervievați au înțeles în mod corect că au dreptul la o reparație sau înlocuire completă. Pe de altă parte, un procent mai mare, 44% dintre respondenți, consideră că nu au acest drept. Dacă ne uităm la conștientizarea consumatorilor în legătură cu toate chestiunile, toate întrebările puse, cea legată de legislația în materie de consumator, am constatat că doar 2% dau răspunsul corect la toate întrebările și la cealaltă parte, la cealaltă extremă, 4% n-au dat niciun răspuns corect, iar statele membre unde stăteau cel mai bine consumatorii erau Germania și Finlanda. În Norvegia, de fapt, au stat și mai bine. Scorul a fost și mai mare decât orice țară membră a Uniunii Europene. Și am constatat de asemenea că consumatorii care se simt mai încrezători, mai în cunoștință de cauze și mai apărați, au o probabilitate mai mare să dea răspunsurile corecte. O să vă dau acum, o să vă prezint niște constatări legate de comportamentul consumatorului. Europenii petrec cam 3,2 ore pe săptămână, femeile mai mult decât bărbații, 49% știu de cel puțin o organizație a consumatorilor, mai mult de 6 din 10 au urmărit sau au ascultat un program pentru consumatori, dar doar 70% urmăresc uh, regulat săptămânal acest program și aici e ceva interesant pare să fie o legătură puternică între cunoștințe privind drepturile consumatorilor și urmărirea sau ascultarea de programe pentru consumatori. E o constatare foarte importantă și, în fine, consumatorii discută despre experiența atunci când fac cumpărături cu alți consumatori și șanse mai mari să transmită informații pozitive și nu negative. Ultimul domeniu care a făcut obiectul studiului când au o problemă, dacă fac reclamații, care este disponibilitatea lor de a întreprinde o acțiune. Ce am constatat? Că doar peste unul din cinci consumatori a spus că au avut probleme cu un bun, un serviciu, cu un furnizor în ultimele 12 luni, pentru care consideră că au avut o cauză legitimă de a face o reclamație. Dacă ne uităm la imagine, o să vedem că din acești consumatori care au spus că au avut o problemă, 63% au spus că au avut o singură problemă, alții au spus că au avut mai multe probleme. De asemenea, e interesant că cu cât știu mai bine ce drepturi au respondenții, cu atât au spus că au întâmpinat probleme, ceea ce arată că s-ar putea să fie mai multe probleme de care consumatorii nici măcar nu sunt conștienți pentru că nu știu ce drepturi au sau nu suficient de bine. I-am întrebat pe consumatori, le-am cerut să estime valoarea pierderilor financiare din cauza problemei întâmpinate și în medie suma era de 374 de euro, dar cifra influențată de un număr mic de consumatori care au reportat, raportat pierderi foarte mari. Media era o pierdere de aproximativ 20 de euro dintre acei consumatori care au avut o problemă, cam trei sferturi au întreprins uh, un fel de acțiune încercând să obțină o despăgubire pentru dauna respectivă. Majoritatea, trei sferturi, au făcut o reclamație la comerciant sau la furnizor. Doar foarte puțini consumatori au întreprins o acțiune mai oficială. Aici e o hartă care arată mm, cât de responsabilizați sunt consumatorii în diverse țări. Pe baza rezultatelor acestui studiu am construit un index al responsabilizării consumatorului de la date legate de abilități, cunoștințe cu privire la drepturi și angajament sau implicarea consumatorului. Vedeți că grupul care stă cel mai bine în această primiță includ Norvegia, care și pe ansamblu a obținut scorul cel mai mare, apoi Finlanda, țările de jos, Germania, Danemarca, Suedia, Cehia, Austria și Islanda. Acesta este topul țărilor în ce privește responsabilizarea consumatorului. Mm, pe la mijloc, Franța, Belgia, Regatul Unit, Luxemburg, Irlanda, Cipru, Slovacia, Slovenia și Malta iar celelalte țări stau uh, în partea de jos a indexului. Dacă vă interesează situația țării dumneavoastră, vă rog să vă uitați la raportul detaliat, pentru că au fost mult mai multe. O să vedeți că consumatorii de anumite țări au un scor mai bun la abilități, mai puțin la conștientizare sau viceversa. Și de asemenea, foarte interesant, am constatat că indexul de responsabilizare este corelat pozitiv cu PIB-ul și eh, variază foarte mult între diverse grupuri socioeconomice. Câteva cuvinte despre ce intenționăm să facem ca urmare a acestor constatări, a acestor rezultate. Există deja un document de lucru la comisie cu o analiză. Acesta a apărut în luna aprilie și acum o să ne consultăm cu factorii de interes în legătură cu aceste rezultate. Anul viitor preconizăm să apară o comunicare a comisiei cu acțiuni menită să îi responsabilizeze pe consumatori și, desigur, să încurajeze statele membre să utilizeze aceste date pe plan național. Puteți găsi informații suplimentare prin acest link. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Uh, well, Taylor, thank you very much indeed. Mulțumim, doamnă Taylor pentru prezentarea noastră foarte interesantă, care ne va face pe toți să ne gândim la aceste chestiuni foarte relevante pentru uh, activitatea noastră. Avem și un raport cu privire la consumatorii vulnerabili. Deci, cred că este un material de referință foarte valoros. Totodată ar trebui să analizăm și documentul de lucru al dumneavoastră. Nu știu dacă am avut ocazia să-l face, să facem acest lucru în detaliu. Mai avem câteva minute la dispoziție, uh, așa că accept cu plăcere comentariile și întrebările uh, colegilor. Uh, domnul Corea de Campos, mai întâi domnul Rășfor. Domnul Rășfor, doamna Șaldemuse și domnul Corea de Campos. Mai e cineva? Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Această prezentare și acest studiu sunt deosebit de interesante, pasionante chiar. Mă bucur și eu constat cu această ocazie că uh, colaborarea cu Eurostat funcționează foarte bine și este o colaborare foarte eficientă. Doar câteva cuvinte. Cred că va trebui să revenim mai multe ori la rezultatele acestui studiu. Ideea de responsabilizare a consumatorilor mi se pare strategia cea mai bună. Consumatorul trebuie să fie un actor, ă, stăpân pe alegerile sale, nu trebuie în niciun caz să-l vedem ca pe un element pasiv, să îi ă, facem noi alegerile, ci trebuie să-l ajutăm să-și asume responsabilitățile. Pe de altă parte, cred că ar fi o eroare să considerăm că soluția este doar de partea consumatorului. Responsabilizarea consumatorului înseamnă responsabilizarea tuturor actorilor și, printre actorii vizați, eu văd vreo 3-4. Mai întâi, cred că revenim uh, la un subiect abordat de mai multe ori, și anume problema educației, uh, în uh, întrebările pe care le-ați uh, pus, există numeroase aspecte care rezultă din uh, lucruri care ar trebui învățate. De exemplu, să știi valoarea dobânzii unui împrumut este un lucru care trebuie pus foarte clar în exercițiile matematice, pentru că este o aplicare concretă a matematicii în viața de zi cu zi. Există, desigur, aspecte care se referă la întreprinderi, este de la sine înțeles și mi se pare că această prezentare vine în continuarea prezentării uh, anterioare. Am văzut în schimbul de date telefonice că cu cât uh, consumul devine mai sofisticat și mai complex, cu atât mai puține informații dă cons- uh, operatorul pentru ca uh, consumatorii să fie responsabilizați. Și chiar dacă președintele primește un uh, SMS uh, care îi se spune uh, că uh, prețul pentru transferul de date este acesta, este doar o informație parțială pentru că nu știi câte date transferi accesând un anumit site. Dar, după cum spuneam, aveam și avem și o responsabilitate, și aici mă refer la Uniunea Europeană, la puterile uh, publice colective, în ceea ce privește problema logourilor. Și ceea ce mă uimește aici este că, în realitate, are un mod de a alege uh, varianta corectă sau rea în funcție de capacitatea sa de a avea o perspectivă intuitivă. Există logo-uri care sunt intuitive și altele care nu sunt. De exemplu, logo-ul periculos cu un X mare este un logo intuitiv. Deci consumatorul înțelege acest lucru chiar dacă nu a învățat nicăieri ce înseamnă acel logo. Pe de altă parte, este evident că logo-ul CE nu este un logo intuitiv. Sunt două litere, una lângă alta, desenate ca atare și este evident că uh, orice consumator se poate înșela crezând că este vorba despre un produs european, deși nu este cazul. Deci, de exemplu, uh, un alt exemplu, logo-ul privind reciclarea este un uh, logo destul de intuitiv. Deci haideți să lucrăm și noi împreună, pentru că responsabilizarea consumatorilor ne privește pe toți și să reunim întreprinderile, consumatorile, autoritățile publice, Uniunea Europeană pentru a îmbunătăți situația în acest sens. Thank you very much for the presentation. Uh, I find it doamna Șaldemose. Mulțumesc pentru prezentare. Uh, mie mi se pare deprimantă. E, e o veste proastă. Eu chiar credeam că statele membre sunt uh, mult mai în cunoștință de cauză cu privire la aceste aspecte și ținând seama și de discutarea și de discuția anterioară despre uh, telefoane, uh, chiar ar trebui să avem uh, o aplicație pe telefon care să ne ajute să ne dăm seama care sunt costurile unei achiziții. Dar aș vrea să întreb reprezentantul Comisiei care este prima sa reacție la acest studiu. V-ați uh, început de, ați început deja să vă gândiți la a ține seama de acest lucru când uh, elaborăm legislație în domeniul consumatorilor? Cred că trebuie să facem ceva pentru a responsabiliza mai bine consumatorii. Avem nevoie de educație mai bună, dar pentru mine asta nu este suficient. Cred că trebuie să dăm mai multe responsabilități um, agenților economici, uh, agențiilor de supraveghere a piețelor și așa mai departe. Poate ar trebui să avem o nouă abordare în acest sens fiindcă eu nu cred că responsabilizarea consumatorilor este suficientă. Mulțumesc. Uh, thank you very much well, we are expecting a new consumer strategy. Președintele, da, așteptăm o nouă strategie pentru consumatori spre sfârșitul acestui an, deci uh, vom avea material uh, de lucru. Domnul Corea de Campos. Mulțumesc, domnule președinte. Deci, mai multă responsabilitate pentru consumatori a fost una dintre puținele consecințe pozitive ale uh, crizei economice actuale. Dar criza ar putea accentua și uh, impactele negative. Raportul nu este doar uh, deprimant, este de-a dreptul devastator. Noi avem un concept de, spre o Europa consumatorilor, dar uh, vedeți cât de puternic uh, este el subminat prin acest studiu. De exemplu, problema logo-ului CM mă îngrijorează. Doar 25% le-au recunoscut. Și am auzit și din alte surse că Uh, există un volum foarte mare de contrafacere a acestui logo. Este o informație absolut copleșitoare. Știm că anul viitor se va elabora o strategie în acest sens, dar, oricum, ce va face Comisia pentru a trata acest subiect uh, specific uh, vis-a-vis uh, -vis de logo-ul uh, CE pe care oamenii nu îl înțeleg? Mulțumesc! Președintele, uh, vreau să fac și eu câteva remarci. Sunt de acord cu colegii care spun că este o adevărată provocare pentru comisia noastră uh, care va trebui să lucreze cu Comisia și cu statele membre, astfel încât să realizeze progrese uh, pentru că tocmai am adoptat un uh, pachet de uh, legi pentru drepturile consumatorilor, dar dacă consumatorii nu știu că au aceste drepturi, atunci ne-am pierdut timpul. Și se face legătura cu multe dintre aspectele pe care le-am discutat de-a lungul anilor. Sigur că avem foarte puțin uh, de spus în ceea ce privește legile pentru consumatori date de statele membre. Însă, ce vrem să vă întreb se referă la analiza pe fiecare stat membru în parte. Mi se pare că unul dintre elementele cele mai importante este să uh, aprofundăm uh, aceste concluzii, să vedem care sunt factorii care determină diferențele de la un stat la altul. Uh, nivelul activității organizațiilor pentru consumator, organizațiilor de stat, interesul uh, mass media sau sunt alte aspecte evidente în ceea ce privește punerea în aplicare a acestor regulamente? Pentru că o parte din aceste elemente pot fi uh, folosite și în tabloul de bord pentru drepturile consumatorilor. Dar, oricum, mulțumesc colegilor pentru contribuție. Mă bucur să văd că de comisia este și DigiSanco sunt reprezentații la scară atât de largă aici, deci uh, vă pot da oricui uh, cuvântul dacă doriți să răspundeți. Nu mai avem foarte mult timp, dar pot să vă dau oricum cuvântul dacă doriți să participați la dezbatere. Da, vă mulțumesc. Vă mulțumesc și pentru întrebări și observații și um, cu majoritatea dintre ele sunt chiar de acord. Dați-mi voie să vă spun că și prima mea reacție a fost că e un studiu deprimant și uh, absolut de neașteptat, pentru că întotdeauna ne așteptăm ca aceste uh, aptitudini și cunoștințe să fie mai uh, vaste. Uh, noi nu credem că consumatorii trebuie să facă totul singur, trebuie să acționăm ca decidenți politici în acest sens. Prin urmare, vom ține pe deplin seama de aceste rezultate în viitoarea strategie pentru consumatori și credem că el, acest studiu ne va ajuta să elaborăm politici și legi mai bune, poate și în ceea ce privește uh, logourile, unde uneori ele ar putea să fie mai intuitive. În sfârșit, vis-a-vis -vis de uh, diferențele dintre statele membre și um, cauzele acestor diferențe, într-adevăr, uh, facem o analiză aprofundată împreună cu uh, Centrul uh, Comun de Cercetare pentru a vedea care sunt factorii care influențează aceste diferențe. Vă mulțumim! Good. Okay, well, thank you. Foarte bine, atunci vă mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Așteptăm cu nerăbdare continuarea um, lucrărilor noastre. Știți că avem două rapoarte foarte interesante și aceste materiale vor fi de folos pentru raportori. Așteptăm așadar continuarea în această direcție. Totodată ar fi util să uh, avem uh, copii electronice ale prezentării dumneavoastră pentru membrii care nu au fost aici și totodată documentelor de lucru. Deci să ținem legătura în acest sens. Uh, vă aștept după masă să ne revedem aici. La ora 15 avem o reuniune a coordonatorilor. Deci uh, lucrările comisiei se reiau la ora 16 și 30, când avem o altă prezentare a studiului de impact pentru lansarea unei noi propuneri legislative vis-a-vis -vis de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale. Apoi avem o discuție cu ușile închise privind uh, orientările pentru contoarele importurilor în domeniul siguranței produselor. Aștept coordonatorii, așadar, pentru ora 15 vă doresc poftă bună și să ne revedem cu bine după. Mulțumesc!